să combatem frauda. Și vă asigur că voi face toate acestea cu foarte multă hotărâre. Vă mulțumesc, domnule Barnier. Dragi colegi, se încheie dezbaterea pe marginea acestui punct. Vom vota mâine la prânz. Acum vom discuta sănătatea albinelor și vom vorbi despre sectorul apicolii. dau cuvântul domnului Tabaidi, raportorul tisztelt dalli biztos úr kedves kollégák! pontosít de az ágazat más fontos kihvásaira is választ kvánok adni. Raportul meu se concentrează pe sănătatea albinelor, însă aș dori să răspund și la alte probleme. Direcția Generală a com- competentă a Comisiei a redactat un raport foarte bun care a fost la baza proiectului meu de raport. Și sper că propunerile uh, mele vor fi puse în aplicare de către Comisie, Consiliu și de către actorii din filiera apicolă. Filiera care începe cu polenizarea contribuie la agricultură și la apărarea culturilor noastre. 85% din culturile europene ar dispărea fără polenizare. Ceea ce înseamnă că albinele contribuie la bunuri comune extrem de importante. De aceea trebuie să susținem profesia apicultorilor, pentru că aceștia sunt o resursă importantă comunitară. De asemenea, albinele, de asemenea trebuie să găsim medicamente pentru a trata bolile albinelor. Marile companii farmaceutice nu sunt interesate în crearea de asemenea medicamente. Comisia trebuie să susțină dezvoltarea acestui tip de medicamente. Problemele durează de zeci de ani și dacă nu facem demersuri cu resurse comunitare, criza albinelor nu se va rezolva. Apare o altă problemă. Crescătorii de albine nu sunt suficient organizați De aceea, în statele membre ale Uniunii ar fi foarte important să se elaboreze date fiabile în legătură cu uh, situația actuală a sectorului. Apicultorii trebuie să uh, aibă o formare profesională. O altă problemă o reprezintă produsele fitosanitare care afectează sănătatea albinelor. Am avut uh, un raport în acest parlament care a uh, arătat că produsele fitosanitare reprezintă o problemă. Din păcate, anumite forțe, anumite lobby-uri nu au permis introducerea anumitor, nu au permis interzicerea sau substituirea anumitor substanțe active, substanțe active care pot să fie înlocuite cu substanțe mai puțin nocive pentru albine. Este vorba aici de familia neoneco, neonecotin, neonecotidelor și mă voi lupta pentru aceste înlocuiri. De asemenea, trebuie ca parametrii mierii să fie foarte bine definiți pentru a putea fi protejați împotriva practicilor de contrafacere a mierii. În ceea ce privește plantele modificate genetic, apare o mare dezbatere, pentru că plantele modificate genetic, dacă aceste plante modificate genetic, genetic sunt nocive sau nu. Rog Comisia Europeană să solicite un studiu științific fiabil în acest sens, pentru că aici este vorba de uh, constatări științifice pe care deocamdată nu le avem în ceea ce privește antibioticele, trebuie să introducem regulamente la nivelul Uniunii Europene. Există valori de referință pentru produsele de carne, de exemplu, însă nu există reglementări legate de miere. Albert Einstein spunea, și mie mi se părea exagerat, Albert Einstein spunea că fără albine civilizația va dispărea după patru ani. Acesta este efectul apiculturii asupra biodiversității. Eu cred că trebuie să avem încredere în ceea ce a spus Albert Einstein. Mulțumesc, spune președintele ajungem la intervențiile spontane și voi da cuvântul celor care nu au intervenit încă în această seară. Începem cu domnul Kelly. Mulțumesc, după cum a spus uh, antevorbitorul meu, e un subiect foarte important. Toată, multă lume realizează cât de important este acest subiect. Se știe foarte bine că Einstein a spus că fără albine nu vom uh, exista nici noi, pentru că depindem de polenizare și dacă nu mai avem polenizarea, s-a zis cu noi. Einstein a avut mare dreptate în spusele sale. Trebuie analizate multe subiecte aici. În Irlanda am reușit să menținem în viață speciile native de albine uh, interzic, uh, prin, prin interzicerea importului. Astfel reușim să ne protejăm albinele și cred că este o realizare enormă. De asemenea, în termeni economici, vreau să spun că dacă includem mierea într-o dietă stabilă, atunci cu siguranță am reușit la final să îmbunătățim uh, situația. Mulțumim, domnule Kelly. Are cuvântul doamna Regner. Mulțumesc, domnule președinte. Sănătatea albinelor în vremuri de criză nu reprezintă tocmai un subiect care interesează pe toată lumea, dar e fals că se întâmplă asta, pentru că, după cum a spus și Einstein, omenirea a reușit să supraviețuiască doar patru ani fără albine. Și faptul că albinele dispar afectează agricultura, producția alimentară, biodiversitatea și viața noastră. Și acum mă refer la cazul Austriei. În anumite, regiune, uh, în anumite regiuni, albinele au dispărut în proporție de 30%. Și mm, vreau să militez pentru faptul că studiile și cercetarea nu ajut pentru contracararea acestui efect. Trebuie să promovăm uh, agricultura, apicultura și să interzicem fitosanitarele um, periculoase, pentru că uh, Uh, nu doar uh, bacteriile, nu doar pesticidele afectează viața albinelor, ci și agricultura modernă. Ar trebui să promovăm sănătatea albinelor, să prevenim și să nu tratăm, să autorizăm medicamentele ce pot fi utilizate în statele membre și să venim cu proceduri în acest sens. Vă mulțumesc foarte mult, spune președintele. Domnul Aicaut are cuvântul. Eh, Mulțumesc, domnule președinte. Suntem de acord în ceea ce privește importanța albinelor, însă când citesc acest raport văd că nu există, nu se face o critică fundamentală la adresa modelului actual. Sursa problemei e industria farmaceutică pe care o sprijinim cere să intervenim uh, în ceea ce privește culturile agricole, însă există o rezoluție alternativă privind aceste substanțe neonicotinoide care ar trebui să dispară de pe piață. Trebuie de asemenea să renunțăm la organismele modificate genetic. Deci există suficiente motive pentru a aplica principiul de precauție. Asta e crucial. Și să nu uităm că modelul agricol trebuie să se schimbe. Trebuie să existe culturi mult mai uh, variate. Deci doar așa puteam soluționa problema. Domnul Stevenson acum. Mulțumesc foarte mult. Curtea Europeană de Justiție a decis în septembrie că toate borcanele de miere trebuie să aibă o, o etichetă care se spună că acest, proce- acest produs conține polen. Acest lucru este total inutil. Chiar și un copil de 5 ani spun, știe că mierea conține polen. Este ca și cum ai pune o etichetă pe o pungă de arahide pe care scrii că această pungă poate conține arahide. Noi în Parlamentul European discutăm de luni de zile despre o, uh, un regulament uh, pentru protecția consumatorilor în ceea ce privește etichetele. Nu judecătorii trebuie să decidă, ci noi, legiuitorii. De aceea, eu aș sugera ca să se pună o etichetă pe Curtea de Justiție din Luxemburg, prin care să se spună aici pot exista prostii. General și continuu de colonias de abelhas constituie. Mulțumesc, domnule președinte, spune domnul Ferreira. Ne îngrijorează ceea ce se întâmplă cu albinele. E greu să găsim o soluție unică. Trebuie să ne gândim că nu sunt afectate doar speciile domesticite, ci și speciile sălbatice de albine care polenizează. Și e clar că vor exista urmări grave în termeni agricoli și ecologici dacă nu protejăm uh, albinele. Nu putem să disociem această problemă de promovarea noilor modele de agricultură. Avem monoculturi care nu sunt durabile, unde se utilizează foarte multe pesticide și organisme modificate genetic fără a se ține cont de precauție. Uh, avem măsuri uh, pe care le putem lua pe termen lung, să interzicem anumite produse, uh, să uh, utilizăm măsuri tehnice în agricultură, dar trebuie să ținem cont și de viziunea pe termen lung, să schimbăm modelul agricol utilizat acum. Reforma PAC ar fi o oportunitate ideală să facem asta. Mulțumesc foarte mult, spune președintele. Și urmează acum doamna Patrau Neveș. Mulțumesc, domnule președinte Aș vrea să îi felicit pe raportor și pe raportorii din umbră pentru munca făcută. Însă, în ciuda eforturilor făcute, cred că lipsește un lucru. Efectele negative legate de folosirea anumitor specii în afara habitatului lor natural. E ceva ce a început să se facă acum 50 de ani, ceea ce a provocat uh, o serie de condiții pentru care albinele nu sunt adaptate. De exemplu, producerea mierii în detrimentul altor aspecte care sunt foarte importante pentru supraviețuirea albinelor. Să nu uităm comportamentul lor defensiv și alte aspecte legate de comportamentul lor. Și de aia au apărut paraziți și boli exotice care au dus la dispariția anumitor Uh, specii locale. Trebuie să-i pregătim pe apicultori așa cum trebuie și e nevoie de reguli mai bune pentru a pune capăt acestor probleme. Vă mulțumesc, doamna Merkis. Mulțumesc, domnule președinte. Voi fi foarte succintă și eu voi susține rezoluția alternativă care va fi supusă la vot mâine. Întotdeauna explicăm fertilitatea copiilor noștri dând exemplul albinelor. Se prea poate ca în curând să nu mai avem ce explica. Există anumite metode agricole și pesticide care afectează sănătatea albinelor. Și albinele, după cum știm, sunt esențiale pentru agricultură. Folosim prea multe pesticide, prea multe monoculturi la scară industrială și acest lucru afectează natura. Trebuie să ne întoarcem la natură și să protejăm albinele. Bees, like their soulmates, the Roma. Albinele au un spirit uh, libertin. Albinele nu sunt impresionate de nu sunt impresionate de ceea ce se întâmplă în general în jurul lor. Dacă ar fi să tratăm albinele precum am tratat sursele de metal reciclate acum de romii din Anglia, atunci am spune că există o atitudine discriminatorie față de acestea. Ce e valabil pentru uh, rom e valabil și pentru producătorii de miere. Există solicitări nerezonabile care nu pot fi onorate și din acest motiv uh, firmele vor fi da, aduse în pragul falimentului. <laughs> Mulțumesc. Urmează acum doamna McGuinness, ultimul vorbitor. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule raportor. Aș fi preferat ca acest raport raport să fie despre albine în general, atât albine producătoare de miere, cât și albine sălbatice. Și despre bondari. Um, avem nevoie de date credibile în ceea ce privește uh, albinele producătoare de miere, avem nevoie de un sistem de încredere pe care să ne putem baza. Uh, Faptul că pesticidele reprezintă o problemă trebuie să fie analizat pe mai departe. Trebuie să vedem pesticidele sunt utilizate prea puțin sau într-o măsură mult prea mare. Ar trebui să avem o legislație care să impună utilizarea decentă, într-o măsură rezonabilă a fitosanitarilor. Pentru că nu doar albinele, ci toate insectele au nevoie de protecție și de un habitat propice. Am plantat uh, câteva hectare cu plante pentru albine și uh, funcționează. Așa că avem măsuri care pot fi implementate în politica noastră agricolă și care într-adevăr funcționează. Mulțumesc, care acum cuvântul domnul comisar Dali. Mulțumesc, domnule președinte, stimați eurodeputați. Mă bucură faptul că anul acesta au fost organizate mai multe dezbateri pe acest subiect la Parlament, la Consiliu și în altă parte, uh, ca urmare a comunicării făcute de comise pe tema sănătății albinelor. Acest lucru arată că lumea a înțeles mai bine despre ce este vorba. Evaluarea noastră e în continuare valabilă. Sănătatea albinelor e afectată de diferiți factori. Știința, la ora actuală, nu a determinat uh, cauzele exacte sau uh, măsura în care albinele pierd. Permiteți-mi să laud uh, activitatea domnului raportor Tabagi, care a produs acest raport extraordinar pe un subiect foarte complex. Este clar ilustrată problema cu care se confruntă sectorul apicol. Din păcate, nu există soluții rapide și ușoare, nu există o soluție unică la problemele actuale, dar este foarte clar că trebuie să cercetăm în continuare și să fim în continuare uh, atenți la acest subiect când definim programele de cercetare viitoare. Trebuie să uh, mergem mai departe. Comisia a întreprins deja câteva acțiuni cheie, spre exemplu, desemnarea unui nou cadru de referință pentru sănătatea albinelor și uh, stabilirea unor măsuri de finanțare pentru sectorul apicol în statele membre. Apreciez Parlamentul, a, faptul că Parlamentul ne-a sprijinit la, în aceste măsuri. Deci există deja acțiuni și cu siguranță acest raport ne oferă teme de casă în continuare. Vă garantez că vom analiza foarte serios toate sugestiile făcute. Am încredere că împreună vom fi în măsură să decidem care sunt strategiile și acțiunile cele mai bune. Vă reamintesc Totuși, că Comisia are resurse și instrumente limitate. Statele membre și părțile interesate joacă un rol foarte important aici. Ce înseamnă asta? Ar trebui să întreprindem eforturi pentru a crea noi uh, Uh, instrumente veterinare. De asemenea, organizațiile din domeniu ar putea promova bune practici agricole și din apicultură. Producătorii și apicultorii trebuie să coopereze mai strâns și să existe un flux informațional mai bun. Permiteți-mi încă o dată să spun că apreciez foarte mult raportul Parlamentului și Aștept să continuăm pe mai departe și să progresăm în acest domeniu important. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele. Dragi colegi, dezbaterea este închisă și votul va avea loc mâine la ora prânzului. Urmează următorul punct de pe ordinea de zi, schimbările uh,